dezbaterile privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. Primul punct este situația din Cambodgia, mai ales cazul lui Kem Soka. Și prima uh, vorbitoare este autoarea doamna Lochbiller. Mulțumesc, doamnă președinte. De când au avut loc alegerile municipale din uh, iulie, uh, s-au uh, produs cazuri de încălcare a drepturilor omului și a democrației în Cambodgia. Situația a escaladat în august, când liderul opoziției Kem Sok a fost arestat și au fost atacuri la adresa uh, mediei libere și la adresa societății civile. Motivul, trebuie să fie clar, sunt alegerile prevăzute pentru iulie 2018. Din păcate, situația continuă să se uh, înrăutățească. Fără presiuni internaționale, uh, guvernul din Cambodgia nu va mai tolera um, minoritățile și părerile divergente uh, și pe cei care uh, le susțin. Trebuie să uh, intervenim în aceste cazuri de încălcări ale drepturilor omului. Dacă represiunile continuă, Uniunea Europeană va trebui să se gândească mai bine la relațiile sale comerciale cu Cambodgia, cu care are un acord. Mulțumesc, domnul Martin, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate, în ultimele luni s-a deteriorat situația drepturilor omului în uh, Asia de Sud-Est. Discutăm despre trei țări din regiune chiar astăzi și, din păcate, situația din Cambodia nu e o excepție și având în vedere uh, Trecutul recent al Cambodgiei ne preocupă să vedem că libertăți fundamentale, cum ar fi democrația, statul de drept și libertatea de exprimare, sunt în pericol în această țară. Cer Cambodgiei să libereze prizonierii politici, să permite partidelor politice și mai ales opoziției uh, să facă companii și să funcționeze înainte de Uh, următoarele alegeri și să asigure alegeri libere în Cambodgia. Amintim Cambodgiei că suntem un partener comercial major. Comerțul cu Uniunea Europeană e în valoare de 400 de milioane de dolari până de 2014 și 2020. Le oferim um, preferențe comerciale pentru că suntem o comunitate de valori și dorim să promovăm aceste valori și în țara lor și sper că vor respecta acest lucru. Urmează doamna Vergia, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Cambodgia face parte din acele țări pentru care Parlamentul face denunțuri în mod regulat legate de drepturile omului, pentru că lucrurile merg prost. Am spus-o deja de mai multe ori. De aceea ar trebui să denunțăm toate încălcările drepturilor omului și să avem aceleași îngrijorări pentru drepturile economice, sociale, ca și pentru cele politice. Corupția este uh, în vagă și uh, partidul la guvern atacă. 830.000 de persoane sunt uh, uh afectate de acapărările de teren. Aceasta a dus la enorme deplasări ale populației într-o regiune care oricum este foarte săracă. Cazul uh, Kemsoka este unul foarte clar uh, pentru opoziție lupta împotriva cauzelor migrației înseamnă și asta, mai ales în această regiune a lumii, una din cele mai uh, afectate de deplasările populației. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Vergia, vă mulțumesc! Și acum următorul autor, domnul Marias. Dziękuję bardzo, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Atmosfera politică din Cambodgia se înrăutățește, uh, inclusiv uh, pentru activiștii pentru drepturile omului, care sunt persecutați zilnic, la fel ca și jurnaliștii. Condamnările care se dau sunt foarte grave și nu este acceptabil așa ceva premierul um, inter a intervenit chiar în uh, mersul justiției, în funcționarea justiției. Acest uh, sistem politic ar trebui să funcționeze corect și statul de drept ar trebui să fie respectat ca și libertatea presei. 56% Uh, dintre terenurile din această țară au fost uh, confiscate. Acest lucru se întâmplă în multe state din regiune și uh, nu este normal. Uniunea Europeană trebuie să transmită Cambodgiei mesajul că nu va mai continua relațiile comerciale cu această țară dacă nu se schimbă situația drepturilor omului. Mulțumesc, domnule Marias. Acum următorul autor Domnul deputat Austrevicius. Thank you, Mr. Chairman. Madam... Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant, dragi colegi. Mai întâi doresc să urez bun venit delegației opoziției din Cambodgia care se află alături de noi azi în hemiciclu. Doresc să vă mulțumesc personal pentru că luptați pentru pluralism și democrație în Cambodgia de atâția ani. Ceea ce se întâmplă în Cambodgia în, în Cambodgia în ultima vreme ne preocupă din ce în ce mai mult. În loc să profite de ocazia oferită de alegerile din 2018, în loc să aleagă calea reconcilierii, respectării demnității umane și a drepturilor esențiale, în loc să ia măsuri pentru a reduce corupția și sărăcia, observăm că autoritățile uh, promovează represiunea împotriva mass mediei și opoziției și societății civile. Kem Soha și alți uh, prizonieri politici trebuie să fie eliberați. Sam Ranzi uh, trebuie grațiat. Um, sunt multe de făcut pentru a promova pacea, reconcilierea și um, o viață mai bună în Cambodgia. Mulțumesc! Uh, thank you, Mr. Vă mulțumesc. Acceptați o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Tremosa? Vă rog. Mulțumesc. Doresc să întreb pe colegul meu, Ostrevicius, dacă este de acord cu faptul că Uniunea Europeană ar putea trimite o misiune de observare a alegerilor din Calbongia dacă tot dăm atâția bani acestei țări pentru a-și îmbunătăți situația politică. Thank you, colleague, for this Mulțumesc, stimate coleg, pentru întrebare. Este într-adevăr o chestiune de actualitate. Într-adevăr, nu trimit, n-am trimis uh, o misiune de observare a alegerilor locale recente, dar la alegerile generale din 2018 sper că, în cooperare strânsă cu Serviciul de Acțiune Externă și cu sprijinul delegației noastre de la Phnom Penh, vom fi prezenți și vom putea uh, Uh, juca rolul de observator la aceste alegeri pentru a asigura cât mai multă transparență um, a acestora. Vă mulțumesc încă o dată pentru întrebare. Uh, thank you and, uh... Mulțumesc. Următorul și ultimul autor este domnul Chelan, vă rog. Dziękuję bardzo, președinte. Madam High Commissioner, I'd like... Mulțumesc. Vreau și eu să mă alătur colegului meu Austrevicius pentru a susține o misiune de observare a alegerilor și să salut uh, opoziția cambogiană care este prezentă astăzi aici. În urmă cu doar 11 zile, liderul opoziției Kem Soka a fost arestat, uh, uh, fiind acuzat de trădare. Suntem foarte îngrijorați pentru că nu s-au făcut uh, schimbări democratice în Cambodgia. Și mulți lideri ai opoziției au fost uh, trimiși la închisoare, printre care și doi deputați. O a doua îngrijorare este legată de independența mass-mediei. În urmă cu 10 uh, zile, Cambodian Daily a trebuit să închidă și uh, multe alte posturi de radio au fost închise. Cerem de aceea guvernului să ofere un spațiu democratic necesar opoziției înainte de alegerile de la anul, pentru ca acestea să fie democratice și să reflecte voința majorității populației. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, din partea grupului PPE, domnul Polceac. Un minut pane președinte pentru că mi ați dat cuvântul. aș dori și eu să îi salut pe reprezentanții opoziției din cambodgia care se află astăzi aici. arestarea lui kem sokha și uh, tot ce se întâmplă, uh, hotărârea Tribunalului Municipal, sunt chestiuni foarte grave la fel și această acuzație de coluziune cu străinii e un lucru unic și nu în sens pozitiv. Când uh, un uh, premier uh, care e în funcție de atât de mulți ani vorbește despre conspirații cu Statele Unite, mi se pare realmente că e vorba de o poziționare care nu corespunde cu statul de drept. Ar trebui să sprijinim opoziția din Cambodgia și să spunem clar că astfel de uh, uh, măsuri nu sunt acceptabile. Și susțin și ideea unei delegații la Cambodgia. Uh, trecem acum la procedura Catch the Eye. Și uh, s-au scris la cuvânt cinci vorbitori. Domnul Pospișil este primul pane președinte já chci podpořit to usnesení. aș dori să susțin și eu rezoluția pe care o votăm astăzi pentru că situația din cambodgia s a înrăutățit în mod vădit. regimul premierului hun sen nu a fost niciodată democratic și nu a avut o dimensiune de stat de drept iar uh, arestarea liderului opoziției um, este cu adevărat uh, culmea măsurilor luate de premier. Premierul a amenințat de asemenea că va dizolva partidele de opoziție înainte de următoarele alegeri, iar uh, acele alegeri nu vor fi deloc corecte. Uniunea Europeană trebuie să observe cu mare atenție desfășurarea alegerilor din Cambodgia. Dacă partidele de opoziție vor fi dizolvate, mă tem că situația uh, nu va mai semăna deloc cu ce înțelegem noi prin alegeri. Mulțumesc. Domnul Castaldo are acum cuvântul. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să salut uh, pe liderul opoziției din Cambodgia prezent aici și să-l rog să își continue lupta pentru a lupta împotriva regimului în acestei uh, uh, țări pe care apreciez foarte mult, mai ales că am fost în casa Cambodgiei la City University la Paris. um, sunt uh, limitate drepturile mass media și a mm, opoziției în această țară. Repetăm apelul nostru să se schimbe total climatul uh, și modul în care este tratată opoziția și societatea civilă pentru a permite alegeri cu adevărat democratice în 2018 și o invităm pe doamna la reprezentant și Serviciul de Acțiune Externă să uh, evalueze dacă vor putea trimite o misiune de uh, observare a alegerilor și pentru a încuraja um, opoziția din Cambodgia să creadă că un viitor democratic în această țară este posibil. Vă mulțumesc, domnule Castaldo. Și acum are cuvântul domnul Faria. Obrigado, Sr. Presidente domnule președinte. Liderul opoziției, Kem Sokha, a fost uh, arestat uh, în mod uh, arbitrar, fără să țină cont de imunitatea parlamentară. Două zile mai târziu a fost acuzat de trădare și de conspirație cu străinii și a fost condamnat la 15 ani închisoare. Pe de altă parte, Institutul uh, Național Democratic uh, a fost uh, închis, așa cum s-a întâmplat și cu ziarul Cambodian Daily. Iată deci încă o încercare de neacceptat de a neutraliza principalele forțe politice de opoziție din țară. Pentru că rezultatele la ultimele alegeri municipale fac ca regimul să se teamă ca la alegerile parlamentare de la anul să nu mai poată rămâne la putere. Bineînțeles, uh, uh, condamnăm uh, arestarea lui Kem Soka și cerem eliberarea sa imediată și respectarea drepturilor fundamentale, precum și a regulilor democratice care sunt necesare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șoidrova, vă rog. Kolegyně a kolegové, já se také chci... Dragi colegi, eu uh, aș dori să spun foarte clar că sunt împotriva arestării lui Kem Soka și de asemenea împotriva persecuțiilor la adresa membrilor opoziției și la adresa jurnaliștilor. Principalul partid de opoziție este luat uh, în vizor de premier care uh, ia măsuri uh, de represalii. Premierul vrea să instaureze o adevărată dictatură în Cambodgia. Cambodgia este o țară foarte bogată, cu mare potențial și de aceea mi-aș dori ca cetățenii de acolo să poată să trăiască în pace și să se bucure de tot ce le poate oferi țara lor. Și doresc să-i și salut pe reprezentanții opoziției din Cambodgia. Mulțumesc. Uh, următorul și ultimul vorbitor în această procedură este domnul Bogdan Venta. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Cambodgia este dificilă. Și uh, liderul opoziției, Kem Soka, a fost arestat și, în general, um, opoziția se confruntă cu dificultăți um, acum înaintea alegerilor. Nu se respectă drepturile fundamentale și drepturile omului. Un alt element este foarte important și trebuie să ținem cont de el. Populația rurală se confruntă cu problema acapărării terenurilor, um, cu aprobarea guvernului Astfel, populațiile locale nu sunt compensate și sunt oameni săraci care își uh, pierd uh, uh, pământurile. Drepturile omului însă sunt înscrise în Constituție, trebuie respectate și acest lucru este fundamental pentru colaborarea între Cambodgia și Uniunea Europeană. Și acum, din partea Comisiei Europene, are cuvântul doamna înalt reprezentant, vicepreședinte Federica Mogherini. Vă rog. Da, uh, uh. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, săptămâna trecută a fost una tristă pentru democrația Cambodgiei. O săptămână tristă pentru libertatea presei, după cum ați spus, și pentru cetățenii cambogieni. Arestarea liderului opoziției pe 3 septembrie și închiderea ziarului Cambogia Daily o zi după aceea se adaugă la o listă foarte lungă de evenimente grave încălcarea libertății de exprimare, uh, închiderea de posturi de radio, arestarea liderilor opoziției și a liderilor societății civile. Este uh, clar că e vorba aici de o escaladare a violențelor de natură politică și aceasta restrânge și mai mult uh, spațiul dezbaterii publice, independente și a libertății presei înaintea alegerilor procesele realizate împotriva opoziției, a NGO-urilor, toate acestea sunt motivate politic și din partea noastră, așa cum ați văzut de asemenea, Uniunea Europeană a cerut autorităților să îl elibereze imediat pe liderul opoziției, Kem Soka. Încă la începutul anului am spus-o cu claritate atunci când Cambodgia a modificat legea referitoare la partidele uh, politice, prin care permite dizolvarea arbitrară a acestora. Aceasta ar putea pune în pericol alegerile din iulie 2018 și să pună sub semnul întrebării legitimitatea votului. Știți că Uniunea Europeană a oferit uh, susținere 10 uh, milioane de euro pentru uh, reforme electorale, pentru îmbunătățirea procesului electoral și am lucrat îndeaproape cu Comisia pentru Alegeri Naționale pentru a îmbunătăți sistemul de înregistrare. De asemenea, susținere tehnică în ceea ce privește chestiuni civice și educaționale, precum și misiunea de monitorizare a alegerilor. S-a actualizat uh, și lista alegătorilor, uh, care a început uh, pe 1 septembrie și am trimis o misiune de experți în Cambodgia pentru a monitoriza alegerile din iunie anul trecut. Delegația noastră de acolo, în cooperare cu organizațiile internaționale, au participat la monitorizarea alegerilor am cerut autorităților cambogiene să ia toate măsurile necesare pentru a asigura niște alegeri credibile, transparente și cu rezultate recunoscute care să crească încrederea în ele. Uniunea și-a manifestat uh, îngrijorări în legătură cu modificările realizate, după cum am spus, de Parlamentul cambogian la legea partidelor politice. Și ne-am gândit și la posibilitatea de a trimite o misiune de observare a alegerilor pentru alegerile de la anul, țin cont de această idee pe care ați uh, prezentat-o deja. Dacă procesul uh, alegerilor va fi unul uh, credibil, atunci Uniunea Europeană se va gândi la posibilitatea de a trimite o misiune de observare a alegerilor pentru iulie 2018. Evenimentele politice din următoarele luni vor fi cheie pentru a vedea dacă putem trimite sau nu această misiune. Uniunea Europeană și uh, statele membre au reacționat la o altă chestiune foarte importantă în vederea reconstrucției țării și aceasta încă de la început. Avem uh, un buget de cooperare pentru dezvoltare cu Cambodgia important, care este inclus în mai multe programe de cooperare în perioada 2013-2020. Toate uh, programele noastre sunt implementate sub monitorizarea uh, făcută îndeaproape cu respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice, a statului de drept, elemente fundamentale în politica noastră de dezvoltare și care sunt urmărite îndeaproape în acest context. Ajutarea pentru dezvoltare uh, în Cambodgia este pe termen lung și uh, vreau să vă prezint uh, și posibilitatea unei eventuale suspendări care trebuie făcută în urma unei valori precise pentru a vedea care sunt efectele asupra categoriilor vulnerabile ale populației, pentru că aceasta este prima prioritate a noastră, poporul cambogian. O bună parte a populației de acolo este în continuare foarte vulnerabilă și vom uh, analiza în continuare situația cu foarte mare atenție pentru a utiliza banii de cooperare tocmai pentru a spori calitatea vieții acestor persoane. Cambodgia are acces la piețele europene în conformitate cu schema Everything But Arms uh, și aceasta duce la creșterea economică a țării. Poate vă surprinde, în ciuda distanței geografice, Uniunea Europeană este piața de export cea mai mare pentru Cambodgia la ora actuală. După cum v-am spus, uh, dacă nu se respectă drepturile omului și dacă nu se garantează drepturile democratice, nu va exista ajutor pentru dezvoltare, deci vom utiliza toate canalele existente pentru a cere o schimbare în uh, tendințele politice actuale. Uniunea Europeană este pregătită să lucreze în continuare cu Cambodgia pentru a-i consolida democrația și pentru a duce la creștere economică. Însă autoritățile țării trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate